Ok, <laughs> okay, friends, we'll start. Dragi prieteni, haideți să începem ședința ca să respectăm uh, și uh, orarul pentru vot. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Adoptăm ordinea de zi fără modificări. Se poate? Da, putem. Sesiunea de după masă va începe la ora 15, nu la 14.30, după cum anunțasem înainte. Punctul 2. Comunicări ale președinției. Regimul lingvistic. Astăzi sunt disponibile toate limbile, cu excepția suedezei și croatei. Punctul Uh, următor de informare, deciziile coordonatorilor de la ședința din 12 iulie. Aceste decizii v-au fost transmise pe e-mail și se află în dosarul dumneavoastră, dacă doriți să le consultați. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 19 iunie și 11-12 iulie. Se aprobă. Punctul 4. Nu avem niciun raport privind negocierile interinstituționale în curs. Punctul 5. Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii Europene. Aici îi dau cuvântul raportorului, domnul Silichiotis. Aveți cuvântul. Καλωσορίσω όλους τους συναδελφούς στην. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor și bun venit tuturor acum după pauza de, de vară, după concediul de vară. E ultimul an din acest mandat legislativ, sper că totul va merge bine. Vreau să le mulțumesc, bineînțeles, tuturor colegilor pentru colaborarea excelentă și pentru amendamentele depuse. Am reușit să elaborăm uh, niște amendamente de compromis și vom mai avea întâlniri cu raportorii din umbră. Să trecem la avizul nostru. În avizul nostru menționam șase principii. Pe de o parte, extinderea domeniului de aplicare a directivei, după aceea definiția conceptului de avertizor, uh, avertizorul poate el fi un membru al familiei, o companie, etc. După aceea, un mecanism european cu privire la protecția avertizorilor, un uh, alt principiu ar fi eliminarea ierarhiei canalelor de semnalare, adică avertizorul se poate adresa direct autorităților sau jurnaliștilor, mai apoi uh, uh, anonimitatea avertizorilor și ne doream extinderea acestei directive și asupra organizațiilor uh, non-guvernamentale. Deci, prin avizul nostru, doream să întărim textul legislativ și uh, să venim cu noi exemple care se referă, spre exemplu, la liniatele 1 și 2. Amendamentele depuse merg majoritatea dintre ele în aceeași direcție, spre exemplu, confidențialitate și încredere pentru avertizori, uh, protecție pentru avertizori, toate acestea sunt importante, dar uh, importantă este și includerea în domeniul de aplicare a directivei a ONG-urilor. Există însă păreri diferite pe marginea articolului 13. Este vorba despre semnalare și uh, protecția avertizorului. Noi am avut o atitudine foarte deschisă pe marginea acestui articol. Sper că alături de raportorii din umbră să ajungem la un compromis final. Vom avea de altfel două ședințe cu raportorii din umbră în care vom trata subiectul. Raportorii din umbră vor putea analiza și amendamentele de compromis. Bineînțeles, aștept o colaborare strânsă nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu ceilalți colegi ai comisiei. Ne dorim cu toții ca avizul acesta să fie de cea mai bună calitate. Mulțumesc! Thank you, Mr. Sil Mulțumesc, domnului Silichiotis. Dau cuvântul PPO-ului, care este reprezentat de domnul Becker. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul David Casa, se scuză, este raportorul din numărul oficial, dar nu a putut fi prezent astăzi din cauza unor altor obligații. Am să prezint poziția sa pe acest dosar. În primul rând, îi mulțumește raportorului Silichiotis pentru munca sa pe acest proiect de aviz. Am să mă refer la câteva aspecte și voi intra în detaliu în amendamente. Per total, suntem mulțumiți de munca depusă de raportor. Sunt câteva amendamente pozitive care provin și din partea altor grupuri politice. Am transmis și eu câteva amendamente care consider că vor îmbunătăți textul. Am făcut câteva propuneri prin care doresc să șterg acele prevederi mult prea stricte, de exemplu să avem o listă a activităților ilegale sau abuzive. Consider că dacă avem o astfel de listă extrem de strictă, există riscul să ne scape ceva care, dacă n-ar fi această listă strictă, ar putea fi totuși acoperite. Amendamentele 69, 71 și 91 sunt relevante în acest sens. Din experiența mea personală și din munca mea pe acest subiect, atât ca raportor, cât și uh, în munca mea directă cu avertizorii, consider că directiva europeană pe care o discutăm aici ar trebui să conțină anumite garanții adiționale, în așa fel încât să nu pierdem din vedere situațiile în care avertizorii raportează cu privire la persoanele aflate în um, ierarhia din guvern, la cel mai înalt nivel. E nevoie de, ace- de aceste măsuri ca să putem combate corupția și să tragem la răspundere persoanele în funcții de conducere din guvern. Este important ca avertizorii să fie protejați în mod adecvat prin această directivă e nevoie de garanții adiționale. De exemplu, posibilitatea de a raporta direct la un um, organism judiciar independent din statul membru. Astfel, persoanele vizate pot fi protejate de persoanele pe care le, cu privire la care le raportează. E nevoie să se acorde protecție atunci când se uh, dezvăluie aceste informații. Aștept să colaborez foarte bine în următoarele zile cu raportorii, cu raportorii în umbră, în așa fel încât să putem proteja persoanele care raportează încălcări are dreptului Uniunii. Mulțumesc mult uh, colegilor pentru cooperarea de până în prezent. Mulțumesc! Urmează Michael Detjen de la Socialiști și Democrații. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am analizat în timpul vacanței de vară aceste amendamente. Salut faptul că unele grupuri politice doresc extinderea domeniului de aplicare a directivei. Propunerea Comisiei se referă doar la dreptul de semnalare în cazul anumitor domenii uh, acoperite de legislația europeană. Uh, obiectivul uh, esențial este protecția pieței interne, dar eu îmi doresc ca această sferă de aplicare să, se, să fie extinsă și la piața muncii, la respectarea, la drepturile muncitorilor, Îmi doresc ca acest, uh, aceste norme să se aplice și uh, membrilor familiilor și uh, persoanelor care nu acționează în contextul unui contract de muncă. De fapt, comisia noastră a tot insistat pe marginea subiectului acestuia în ultimul an. Important este pentru mine și uh, subiectul reprezentat de urmările semnalării. Trebuie să fim uh, cum, uh, foarte atenți la jurisprudență. Uh, propunerea Comisiei prevede o uh, urmărire a semnalării într-o primă fază pe plan intern și um, abia mai apoi uh, pe plan extern. important uh, e ca jurisprudența să fie respectată. Uh, cred că respectând-o vom putea, într-adevăr, uh, garanta drepturile avertizorilor, dar cu siguranță subiectele acestea vor fi discutate în continuare la ședințele cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Hotz nu este aici, însă ECR-ul are pe cineva în sală. Doamna McIntyre are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Hoț își cere scuze că nu poate fi prezent în această dimineață, dar m-a rugat să prezint poziția sa. Mulțumim raportorului foarte mult pentru munca de până în prezent. Punctul 2 reprezintă un amendament. La punctul 2 ne referim la amendamentele ECR. Lista închisă ar trebui să fie înlocuită cu o listă deschisă a domeniilor acoperite de directivă. Ca minim, domeniile listate în directivă ar trebui să fie reținute și statele membre ar trebui să poată să adauge la această listă în legislația națională. Bineînțeles, lista cuprinde cele mai importante domenii, însă anumite state membre ar putea decide să extindă domeniul de aplicare pentru a proteja avertizorii din acele domenii care nu sunt menționate în propunere. O astfel de extindere a listei a domeniului de aplicare nu ar afecta protecția în domeniile deja identificate. În același timp, s-ar extinde domeniul de aplicare către categorii de persoane care totuși ar putea să beneficieze de statutul de avertizor de integritate. Acest, această propunere se alinează cu obiectivele directivei. De asemenea, trebuie să nu uităm că, în conformitate cu propunerea actuală, extinderea domeniului aplicare nu este interzisă, însă o astfel de extindere nu ar constitui punerea în aplicare a directivei. Ar fi util să fie o extindere cât mai uniformă. Al doilea amendament se referă la articolul 2, alineatul 1, punctul C. Domnul Hotz consideră că extinderea protecției și la nivelul voluntarilor este mult prea mult. Protecția ar trebui să fie acordată persoanelor care ar fi afectate în mod direct din punct de vedere economic. De asemenea, domnul Hotz așteaptă să lucreze îndeaproape cu raportorii în umbră. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem la ALDE. Iana Tom are cuvântul. De fapt, este raportor număr, dar nu este prezentă în sală. Este altcineva de la ALDE? Nu. Jean Lambert are cuvântul pentru versi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului pentru munca sa. Și noi Credem că vom coopera foarte bine. Comentariile pe care le-au făcut colegii se aliniază cu direcția pe care dorește să o urmeze grupul nostru în acest dosar. S-a vorbit deja despre extinderea domeniului aplicare și la dreptul muncii. În referirile inițiale am făcut amendamente relevante și la anexa relevantă am venit cu anumite propuneri. Și noi am venit cu câteva amendamente care vizează anonimitatea avertizorului. Sunt anumite cazuri în care persoana vizată a suferit din cauza revelațiilor pe care le-a făcut. De aceea noi considerăm că în aceste situații e nevoie de anonimitate. Protecția este importantă, indiferent de echilibrul de putere la locul de muncă între persoana vizată și denunțător și avertizor. Sunt uh, situații în care structura ierarhică este în mod oficial destul de echilibrată, deci uh, dar totuși există o structură informală, o ierarhie informală. Știm că există astfel de situații. Pentru persoana care uh, semnalează încălcarea dreptului, este important și procesul de follow-up. De asemenea, dorim să extindem domeniul aplicare ca să includem și entitățile UE sau uh, legate de Uniunea Europeană. De asemenea, avem anumite semne întrebare cu privire la palierele raportării. Nu considerăm că este întotdeauna o idee foarte bună să avem această împărțire pe paliere. Am înaintat și câteva amendamente prin care oferim mai multă protecție denunțătorului, avertizorului. Știm care sunt problemele în acest domeniu. În ceea ce privește posibile represalii la articolul 14 și aici am venit cu câteva amendamente. Menționăm și alte represalii pe care le-am uh, constatat în practică, în așa fel încât să le putem combate mai bine. Sperăm să putem lucra foarte bine cu raportorii în umbră ca să avem, într-un final, o lege bună care să-și facă treaba. Cei din grupul nostru de multă vreme își doresc o astfel de lege. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu reprezintă nimeni astăzi uh, FDD-ul în sală, ceea ce înseamnă că urmează ENF, dacă dorește să spună ceva, domnul Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem niciun fel de comentariu. Doamna Molica de la DG Just, poate că este în sală? Da, vă rog. Puteți lua cuvântul. Mulțumesc mult! Am la notă de toate comentariile făcute, am citit amendamentele și raportul. Totul este foarte interesant. Aș dori să comentez cu privire la un aspect. Dreptul muncii. Ar putea fi probleme în ceea ce privește temeiul juridic, dacă includem și dreptul muncii aici. Temeiul juridic prevede consultarea partenerilor sociali în preambulul propunerii comisiei. În această etapă, nu am considerat că este necesar să includem și acest domeniu de drept. Putem dezbate dacă e posibil să facem acest lucru după ce vine comisia cu propunerea. Ar putea fi considerată o deturnare a procedurii pentru că nu am consultat partenerii sociali. Deci astea ar fi implicațiile dacă includem aici și dreptul muncii. Poate că ar trebui să ne gândim la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Îi dau cuvântul domnului Silichiotis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc colegilor pentru uh, remarcele amabile și pentru cooperarea constructivă. După cum am spus deja, amendamentele îmbunătățesc textul. Vă spuneam deja că <coughs> avizul nostru se concentrează pe niște principii, principii pe care nu le putem uh, lăsa la o parte. Acest act legislativ trebuie să asigure uh, protecția avertizorilor. Anonimitatea, caracterul anonim uh, este absolut esențial. Uh, e esențială de asemenea crearea unui mecanism de protecție a avertizorilor și de asemenea mă bucur că s-a vorbit și despre caracterul anonim. Anonimitatea trebuie să fie garantată dacă e să-i protejăm pe avertizori într-o manieră eficientă. De asemenea, informațiile sunt foarte importante, după cum am spus deja în trecut, și transparența nu e niciodată rea, din potrivă. Datorită transparenței se poate munci într-o manieră mai eficientă și se poate, de asemenea, combate corupția. În încheiere vreau să mă refer la cele spuse de către reprezentata Comisiei. Da, înțeleg problema cu temeiul juridic, dar Parlamentul European nu poate să pună sub tăcere subiectul acesta. Eu cred că suntem cu toții de acord că dreptul muncii trebuie să fie inclus în domeniul de aplicare a acestei directive, iar noi avem acum misiunea de a găsi uh, maniera în care acest act legislativ s-ar putea aplica și uh, persoanelor care nu sunt în momentul de față acoperite de aceste norme. Deci trebuie să, să asigurăm protecția avertizorilor, trebuie să încurajăm genul acesta de, de semnalări și, uh, de asemenea, trebuie să, să nu lăsăm la o parte dreptul muncii. Acum, uh, Comisia și celelalte instituții europene trebuie să se asigure că acest drept al muncii este acoperit de această directivă. Mulțumesc! Thank you, Mr. Silichiotis. Mulțumim, domnule Silichiotis. Vom vota pe 24 septembrie acest uh, aviz în comisia noastră, iar comisia jurii va vota pe 10 octombrie. Acestea fiind spuse, trecem acum la votarea, la sesiunea de vot. Văd că colegii se mai mișcă prin sală, prin urmare vă propun uh, să facem o pauză de vreo două minute pentru a ne introduce cartelele în uh, instalație și pentru a-i aștepta pe eventualii întârziați. Okay, friends, then we start with uh, the voting and we shall first of all... Um, stimați colegi, trecem la vot. Votăm bugetul general al Uniunii Europene, respectiv avizul pe tema aceasta. Este vorba despre exercițiul financiar 2019. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm votul la compromisul A. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 31 de voturi pentru și 10 împotrivă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru,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 Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul uh, final, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 32 de voturi pentru, 10 împotrivă și o abținere. Mulțumim raportoarei, adică mie. Iată, raportoarea a reușit să elaboreze acest raport, bineînțeles cu ajutorul uh, colaboratorilor care au fost neobosiți pe durata vacanței de vară. Și acum Employment 5500. Trecem la Empl 5500 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Deci trecem la buget, uh, procedura bugetară. 5501 pentru împotrivă. Verificăm. 5501, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 24 de voturi împotrivă, 18 pentru. 5502 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplă 5503 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplă 5504 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 5505 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 5506 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 5507 pentru, nu, de fapt nu votăm aici, spune doamna președinte. Trebuie să votăm totuși. Cine e pentru? Yes, but it's a mistake with... Da, dar uh, s-a strecurat aici o, o greșeală. Trebuie să votăm 5507 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm.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 Îmi pare rău, nu putem schimba lucrurile. So, um, it's 21-22. Mm, it's 21-22 uh, and... Uh, 21 voturi pentru, 22 împotrivă, deci respins. 55-08 acum, cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 5509 devine caduc. Trecem acum la Emplio 5510 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5511 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Emplio 5512 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 55, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 55, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 55, 15 nu devine ca duc, nu-l votăm. 55-15, deci trecem la Ample 55-16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la 55-16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. And it is rejected. Respins. 33 23 de voturi pentru, 23 împotrivă, deci respins. 55-17 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 55-18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 55-19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emplu 55-20 pentru, nu, devine caduc. Trecem la 55 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 43 împreună cu 55 44 cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Exemplu 55-25 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Apoi vot prin apel nominal la 55-26, votul s-a deschis. And the vote is now closed. Votul s-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 21 împotrivă și o abținere. Continuăm cu Ample 55-27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ample 55-28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ample 55-29 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 55-29, votul s-a deschis. We have deci 55-29, votul s-a închis acum, respins cu 43 de voturi împotrivă. Empl 55-30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bine, verificăm 55-30, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 26 de voturi împotrivă. Empl 55-31 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 55-31. Votul s-a deschis și acum votul s-a închis. 45 de voturi pentru 1 împotrivă. Voi încerca să mă trezesc după vacanța asta lungă. 55-32 pentru, împotrivă, abțineri. Se poate să fi fost respins, dar verificăm. 35-32 așadar, votul s-a deschis, votul s-a închis. Da, respins. Emplu 55-33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se poate ca rezultatul să fie strâns. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, se adoptă cu un vot. 55-34 împreună cu 55-35 pentru împotriva abținerii se adoptă. Emplă 55-36 pentru, împotriva abțineri. Verificăm votul la 55-36, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Emplă 55-37 acum pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emplă 55-38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emplă 55-39 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emplă 55-40 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emplă 55-41 pentru împotrivă, verificăm votul la ampl 5541, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge la diferență de două voturi. Ampl 5542 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu avem vot final aici. Atât? atât a tot? Da, Pare să că asta atât a durat uh, sesiunea noastră de vot, doar sesiunea de vot pentru că ședința continuă. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la un subiect foarte interesant, un subiect pe care l-am mai discutat. Cred că și înaintea vacanței de vară am purtat o dezbatere mai aprofundată pe marginea acestei autorități europene în domeniul muncii. Vom examina acum cele 929 de amendamente care au fost uh, depuse pe marginea acestui, uh, acestei propuneri de regulament uh, prin care se creează această autoritate europeană în domeniul muncii. Dau cuvântul domnului Lenars Uh, care va face o prezentare introductivă și mai apoi urmează raportorii din umbră. Aveți cuvântul, domnule raportor. Thank you very much, Tim, and, um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut o discuție foarte bună pe acest raport pe 11 iulie, înainte de vacanța de vară și s-a manifestat un sprijin deosebit al colegilor pentru propunerea de raport cu toții cred că ne-am bucurat de o vacanță de vară foarte frumoasă. Ne-am dus la mare și la piscină, fără să uităm cele 929 de amendamente. Colegul uh, Claude uh, zâmbește. Într-adevăr, uh, e nevoie de un efort substanțial pentru a ataca aceste 929 de amendamente, care includ, le includ și pe ale mele. Uh, Ajungem până la 975 de propuneri de îmbunătățire, așadar, a propunerii comisiei. Asta demonstrează că este un uh, dosar important și, așa cum am spus în luna iulie, era o parte din puzzle care lipsea din contextul mobilității forței de, forței de muncă în Europeană. Ca să revin la cele spuse în luna iulie, Consider că, în primul rând, avem nevoie de reguli clare care pot fi puse în aplicare așa cum se cuvine în european în acest domeniu. S-a făcut multe în acest sens de către Parlamentul nostru. Avem o platformă în acest sens, avem directiva privind detașarea lucrătorilor, directiva de punere în aplicare um, din vechiul mandat. Mai sunt multe alte propuneri în curs, de altfel. Uh, nu este suficient, avem nevoie însă de o mai bună punere în aplicare a ceea ce uh, există, dar uh, mai cu seamă regulile legate de mobilitatea transfrontalieră. 17 milioane de cetățeni europeni uh, lucrează în altă țară decât cea de rezidență, de naționalitate. Deci trebuie consolidată această dimensiune a punerii în aplicare transfrontalieră iar această autoritate europeană ar trebui să se concentreze într-adevăr și în principal pe punerea în aplicare, pe respectarea legii și asta ar fi plus valoarea ei efectivă. Nu are sens să creăm un tigru de hârtie, este nevoie de o autoritate care să includă Uh, cooperarea strânsă cu statele membre, dar dacă unele state membre nu doresc să coopereze în acest sens, să fie și asta o opțiune, așa am spus și în luna iulie. Dacă este să mă uit peste amendamente, mi-a venit în minte Romeo și Julieta. Când uh, am citit, am citit primele amendamente, mă gândeam ce înseamnă un nume ce este numele, pentru că s-au sugerat multe nume diferite pentru această agenție, Agenția Forței de Muncă, pentru securitate socială, mobilității, pentru chestiuni de mobilitate a forței de muncă transfrontaliere și așa mai departe. Și cred că avem de aici și niște acronime destul de ciudate cu care nu vrem să-i copleșim pe bieții viitori angajați ai agenției. Și, bineînțeles, cred că obiectivele, funcțiile acestei agenții sunt mult mai importante decât numele său, la urma urmei. Cu siguranță ne vom pune de acord iar numele până la urmă, bineînțeles, va reflecta exact natura uh, funcțiunilor și scopurilor acestei agenții. Mi-aș dori să ne concentrăm și să existe un focus aici pe ce dorim să facă această agenție, iar colegii chiar asta au și spus, ca această ELA, dacă o numim așa, Agenția pentru Forța de Muncă, uh, să aibă un număr clar delimitat de eh, sarcini. Anumite amendamente detaliază aceste aspecte eh, și creează o listă clară acestor eh, sarcini. Poate este prea mult. Trebuie să fim atât concentrați, dar și cât și flexibili și eficienți. Și în acest sens, așa cum am spus eu, nu trebuie să existe foarte mult accentul pe transmiterea de informații, cât pe toate ă, sarcinile atribuite acestei agenții, după cum le vom ă, defini noi. Cooperarea între principalii actori ă, vizați de posibile perturbări ale acestei piețe de muncă transfrontaliere Uh, mulți uh, în amendamente spun că nu agenția ar trebui să joace acest rol de jandarm și vom discuta despre asta în amândut în următoarele săptămâni. De asemenea, posibilitatea ca această agenție să conducă uh, inspecții comune la fața locului. Aici s-au exprimat diverse păreri, chiar divergente, în legătură cu aceste uh, Uh, inspecții dacă această agenție să le faciliteze, să le propună sau chiar să ia parte la aceste inspecții. Dacă cooperarea respectivă în cadrul inspecțiilor să fie uh, pe bază voluntară sau obligatorie, etc. Deci sunt multe lucruri de discutat și se discută cu raportorii din umbră, însă vreau să spun că din perspectiva mea, acesta este ceva foarte important în economia acestui text și sunt sigur că vom găsi la urmă o soluție bună. Mai sunt amendamente care mă lasă puțin uh, perplex în sensul că unele dintre acestea aduc uh, tot felul de noi definiții sau definiții de natură juridică legată de mm, prerogativele agenției și legate de prerogativele deja existente. Să nu uităm contextul deja existent, adică definițiile care, pe care le avem deja și nu are sens să aducem noi și noi elemente și să creăm din senin noi și noi elemente. Mai sunt alte lucruri legate de partenerii sociali, de modul în care Uniunea Europeană se poate implica în niște proceduri, Consiliul de Administrație, anumite încălcări, anumite uh, medieri, linii orientative. Nu cred că putem să intrăm în toate detaliile astăzi, dar din fericire vom avea timp îndelete în următoarele săptămâni și aștept cu nerăbdare să facem acest lucru împreună cu raportori din umbră și cu ceilalți colegi care se vor dovedi uh, interesant. Încă o dată, ne-aș dori ca în acest uh, raport să avem uh, un echilibru între prerogativele statele membre și subsidiaritate pe de-o parte și pe de altă parte nevoia de a avea capacitate administrativă, dar și o îmbunătățire a procedurilor peste tot în Uniunea Europeană cu ajutorul acestei agenții și sperăm că acest echilibru va fi menținut uh, în tot textul și să procedăm repede și bine. Mulțumesc colegilor pentru contribuții. Aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Lenars. Întâi raportorul din umbră și apoi ceilalți colegi. Domnul Pirischi, ca și raportor din umbră din partea socialiștilor, are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că m-am întors aici și că discutam cu dumneavoastră, cu domnul Lenars, cu ceilalți colegi, uh, acest uh, subiect cât se poate de complicat și important. Așa cum s-a spus, 975 de amendamente. Asta spune totul. Asta arată, bineînțeles, cât de important este acest dosar. Și vreau să mai spun spun ceva în legătură cu abordarea generală pe care ar trebui să o avem față de aceste, toate, toate aceste amendamente, și anume ca împreună să fim echilibrați, așa cum a spus și domnul Lenars, și să creăm o autoritate instituțională cu plus valoare reală și care să ducă la crearea unui spațiu unic al mobilității forței de muncă în contextul pieței unice. Astfel, doamnă președinte, considerăm că ar trebui să definim mai concret ce înseamnă acel echilibru dorit și cum să ajungem la el. Există trei domenii aici pertinente în materie, pe care nu trebuie să le uităm. În primul rând, obiectivele și domeniul de aplicare ale, directi ale directivei pentru agenție, apoi sarcinile care îi se pot atribui pentru a atinge scopurile și apoi structurile care pot fi uh, preconizate. În ce privește obiectivele, noi ca și grup am depus 125 de amendamente depuse de colegi uh, singuri sau uh, mai mulți deodată și am dorit că dorim, am spus că dorim o astfel de autoritate care să fie cât mai eficientă posibil în munca sa. Am încercat să ne bazăm abordarea pe textul pe care ni l-a trimis Comisia, chiar la considerentul 1, și anume că libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și de furnizare a serviciilor sunt precondiții fundamentale pentru piața unică UE și sunt consfințite în uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar aceste trei libertăți, trebuie spus, care determină libera circulație a persoanelor și a muncii, așadar, trebuie să fie împreună analizate și protejate. Ele determinând, practic, mobilitatea forței de muncă. Aș spune că amendamentul 54 mi se pare inacceptabil în acest sens, pentru că, iată ce adaugă el, față de considerentul precitat, libertatea de circulație, drepturile aferente nu sunt absolute. Și dacă ne bazăm în mod abuziv pe aceste drepturi, nu este bine. Adică trebuie să prevenim uh, o astfel de încercare. Asta înseamnă că orice astfel de libertate poate fi considerată abuzi, abuzi, abuzată. Bineînțeles că există abuzuri care pot să apară aici uh, în domeniul furnizării serviciilor, în domeniul uh, stabilirii întreprinderilor, mă gândesc la companiile tip căsuțe pășal și așa mai departe. Deci nu cred că trebuie să ne băgăm și să intrăm în acest uh, domeniu. un obiectiv, așa cum a spus domnul Lenars, este acela ca legislația europeană să fie cu adevărat pusă în aplicare. Dar dacă numai asta ne ghidează în demersul nostru, atunci nu cred că este ceva echilibrat. Pe lângă asta, trebuie să ne gândim la cauzele problemelor constatate, să încercăm să vedem ce se poate face, că e vorba de discriminări, că e vorba de inegalitate lucruri pe care piața pură le generează. Deci trebuie să vedem cum facem, să avem un analiz de evaluarea riscurilor, schimb de informații, de experiență, ca să înțelegem cauzele, inclusiv cauzele care duc la abuzurile constatate și în acest domeniu al mobilității forței de muncă. Încă o dată, nu cred că aici uh, putem vorbi numai despre cazul lucrătorilor detașați, pentru că oricum lucrătorii se mișcă tot timpul și ei trebuie să fie integrați pe piața muncii unde sosesc. Și, încă o dată, mă întorc la definiții pe care le-a menționat și domnul Lenars. Este adevărat că avem diferite legislații care conțin definiții, dar parcurgând amendamentele ne-am dat seama că există divergențe și diferențe care apar cu aceste definiții. Și spre deosebire de domnul Lenars, eu consider că analiza definițiilor um, respective va ajuta activitatea agenției și nu invers cu atât mai mult cu cât vedem că persistă în continuare diferențe de gândire în legătură cu ce înseamnă munca, ce este un lucrător și așa mai departe și dacă agenția este să joace un rol uh, cu adevărat, nu poate să nu abordeze chestiunea definițiilor, că e vorba de activități specifice, că e vorba chiar de tipul de lucrător și așa mai departe și dacă este să mă refer în continuare tot la domeniul de aplicare, doamnă președinte, aș mai sublinia nevoia de a prelua anumite practici în țări, cum sunt cele scandinave, de pildă, acolo unde, în general, sistemul este foarte pro-mobilitate și nu se pun bețe în roate acestui uh, sistem m-aș mai gândi și la acea clauză, clauză Monti, care ar putea să figureze în text în acest sens. Nu aș intra în detalii în legătură cu sarcinile atribuite acestei agenții, doamnă președinte, pentru că timpul ne presează și numărul amendamente este pur și simplu copleșitor. Dar, dacă este să vorbim despre cooperare, schimb de informație, coordonare, inspecții comune, mediere, rezolvarea litigiilor și a disputelor și așa mai departe, cred că principiul călăuzitor ar fi acela al cooperării între agenții și autoritățile naționale. Asta nu poate să reprezinte o relație verticală pur și simplu, dintr-un sens în altul, ci trebuie să fie vorba de o creare, de o cooperare care să respecte prerogativele naționale, dar și ale autorității. Autoritate care poate să atragă atenția asupra autorităților naționale cât privește prerogativele sale inclusiv în situația unor dispute sau litigi. Cât privește structurile propuse, foarte pe scurt, doamnă președinte, nu credem că ar fi bine ca la, în această nouă agenție ELA să fie introduse structuri ale EURES, pentru că lucrurile merg bine așa cum merg acum. Anumite amendamente au încercat să modifice regimul adoptat în 2016. Nu credem că în această directivă ar trebui să facem uh, amendamente sau să aducem amendamente la regimul uh, respectiv. Apoi autoritățile sau comisiile unice pentru securitate socială și, în acest sens, transferarea de prerogative către ELA. Nici aici nu credem că este ceva extraordinar de productiv și cât privește platforma privind munca nedeclarată, noi nu considerăm că ce spune Comisia că această platformă ar trebui să fie pur și simplu uh, dizolvată și uitată. Uh, și există niște sinergii care merită să fie păstrate aici și preluate ca experiență în domeniul muncii nedeclarate. Uh, și încă o dată, uh, structuri tripartite de guvernanță, acestea trebuie să figureze în sânul uh, agenției sau autorității și s-a sugerat și un consiliul de administrație sau executiv care să facă lucrurile mai operaționale. Și cât privește numele, împărtășesc cele spuse de domnul Lenars, care este și el uh, sceptic, uh, nedorind să complicăm și mai mult uh, acronismul și să zicem că este autoritate și poate nu o agenție, dar vom vedea. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, I think it was a... Mulțumesc mult. Comentariile dumneavoastră au fost foarte lămuritoare mai ales pentru cei, aceia dintre noi care nu au urmărit foarte îndeaproape discuțiile. Are cuvântul doamna Trebesius. Vă rog. Da. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și uh, raportorului de asemenea. A fost menționată deja marea aceasta de amendamente. Eu cred că va fi dificil să ajungem la un numitor comun, date fiind uh, divergențele de opinii. Amendamentele mele se concentrau pe uh, respectarea uh, competențelor naționale și europene uh, deja consfințite în tratatele Uniunii Europene. Aș vrea să, vă men- să menționez de asemenea faptul că acel pilon social nu este drept european, ci doar o, un deziderant, deziderat la nivel european. Și uh, uh, tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să respecte competențele naționale în domeniul uh, muncii, uh, Uh, să le respecte și să le sprijine de asemenea. Deci Uniunea Europeană trebuie să, să asigure că cooperează întotdeauna cu autoritățile naționale, că discută de asemenea cu autoritățile naționale. Importantă este și furnizarea de informații cu privire la activitățile transfrontaliere. Noi uh, ne dăm seama că uh, informațiile acestea ar trebui să fie mai accesibile, în special pentru IMM-uri dar uh, de asemenea important este din punctul nostru de vedere să evităm structurile duble. Există deja o serie de structuri existente, precum EURES, și uh, consider că nu trebuie să reinventăm acum roata. Important este de asemenea ca autoritățile naționale să fie incluse într-o manieră eficientă în aceste structuri. Și după cum spuneam deja înainte de vacanța de vară, uh, consider că protecția datelor trebuie să fie asigurată de această autoritate uh, europeană, protecția datelor muncitorilor, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. I'll give the... Mulțumesc. Urmează doamna Harkin de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că, spre deosebire de colegii mei, nu am, am petrecut vara citind toate cele vreo 900 de amendamente și acest lucru va reieși foarte clar din comentariile mele, care vor fi succinte. În primul și în primul rând îi mulțumesc uh, raportorului. Ne-am uitat în iulie la proiectul de a, uh, raport și Per total sunt de acord, dar bineînțeles sunt anumite nuanțe, anumite chestiuni pe care am avut discuții și așa mai departe. În această dimineață s-a vorbit despre faptul că nu are sens să creăm această autoritate, dar să nu aibă niciun fel de putere, să fie un tigru fără dinți. Și, într-adevăr, statele membre trebuie să accepte anumite lucruri, în anumite circunstanțe. Și atunci, întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru comisie este următoarea. Avem temeiul juridic ca să facem așa ceva în această propunere? Vreau să știu care sunt uh, opiniile dumneavoastră în acest sens. De asemenea, ați spus că trebuie să ne concentrăm pe numărul de sarcini, să limităm numărul de obiective. Din anumite amendamente reiese că ar fi un număr limitat de sarcini dar dacă să analizăm raportul Curții de Conturi, e bine, în acesta se vorbește despre utilizarea mai țintită a fondurilor europene. Și dintre cele șase recomandări, trei se referă la furnizare de informații și creșterea gradului de conștientizare, colectarea și utilizarea datelor. Nu sunt convinsă că ar trebui să eliminăm aspectele care țin de informare din uh, lista de sarcini a autorității, dar trebuie să vedem cum să includem aceste lucruri în lista de sarcini. Însă, aș dori să spun că nu vreau să neglijăm acest aspect. Multe dintre amendamente se referă la punerea în aplicare a legii europene în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și cum putem combate abuzurile în acest domeniu. După cum a spus și domnul Pirinski, știm că libertatea de mișcare este unul dintre pilonii pe care se fundamentează Uniunea Europeană, de aceea cetățenii trebuie să fie uh, încrezători în faptul că se apără această libertate, dar în același timp trebuie să analizăm competențele statelor membre, principiul subsidiarității și mai departe. Pentru mine, cea mai mare provocare este aceea de a găsi un bun echilibru între toate aceste aspecte. E vorba de cooperare între ELA și autoritățile naționale, însă multe dintre amendamente merg mult mai, de, mult mai departe decât atât. Una dintre chestiunile pe care doresc să mă concentrez eu personal și cred că vom face acest lucru în întâlnirile în raportorilor în umbră este temeiul juridic, despre care am vorbit adineauri. În ceea ce privește denumirea agenției, nu mă deranjează propunerea comisiei. Și atât am avut de spus deocamdată, mulțumesc. Mulțumesc. Urmează Rina Ronia Cari de la GUE. Mulțumesc uh, pentru această introducere. Este dificil cu atât de multe amendamente să ne concentrăm pe un anumit subiect pe care să ne concentrăm astăzi, dar aș dori totuși să mă limitez la câteva aspecte mai importante pentru noi. În ceea ce privește obiectivele acestei autorități, grupul nostru ar dori să se distanțeze de sprijinirea pieței unice și să ne concentrăm mai degrabă pe felul în care putem ajuta cetățenii împotriva dumpingului social. Dorim să vedem cum putem face în așa fel încât uh, piața unică să nu contravină unor condiții bune de muncă. De aceea trebuie să ne concentrăm aici pe condiții bune de muncă și pe lupta împotriva dumpingului social. Principalele noastre îngrijorări se referă la partenerii sociali. Noi dorim ca partenerii sociali să aibă un rol puternic în această autoritate. Și asta ar avea un impact asupra gestiunii autorității. E vorba aici nu doar de partenerii sociale la nivel european, ci și partenerii sociale la nivel național, care să fie implicați în planificare și strategie. Deci trebuie să ținem seama de rolul partenerilor sociali. Trebuie să ne asigurăm că lupta pentru condiții bune de muncă și împotriva dumpingului social să fie desfășurată cu aportul partenerului social. Acesta este, aceasta este ideea noastră centrală. În același timp, trebuie să ne asigurăm că există și posibilitatea de a sprijini sistemele naționale, în loc să le înlocui. Există sisteme naționale care funcționează foarte bine la ora actuală ele nu ar trebui să se lupte din răzputeri ca să își continue mandatul în momentul în care apare această nouă autoritate. Trebuie să ne concentrăm pe cooperare și să ne asigurăm că există loc pentru continui, continuarea mandatului diverselor sisteme naționale care există deja. De asemenea, nu trebuie să uităm că dacă luăm resurse de, de la structurile naționale și apoi le cerem să furnizeze date, E bine, atunci trebuie să fie foarte clar obiectivul. E nevoie de un obiectiv foarte clar în așa fel încât uh, serviciile naționale să furnizeze un serviciu cu o oarecare plus valoare, pentru că altfel nu facem nimic. Cetățenii nu vor avea de câștigat de pe urma acestor eforturi, dacă nu există un obiectiv clar. Trebuie să aplicăm cu foarte mare strictețe acest criteriu al plus valorii pentru cetățeni, să nu fie doar încă un nivel de birocrație europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Terry Reinke de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte! Le urez tuturor numai bine după vară, sper că toată lumea se simte bine. Mi-aș fi dorit să doreze mai mult vara, dar totuși urmează acum o muncă foarte interesantă pe dosarul ELA. Toți colegii au spus deja, trebuie să fie o autoritate care să-și merite numele. Pentru mine, aici prioritatea se referă la următoarea întrebare. Autoritatea aceasta chiar are autoritate? Trebuie să facem mai multe lucruri în așa fel încât să ne asigurăm că este o autoritate funcțională și eficientă. Nu vreau să repet lucrurile care s-au spus deja, vreau doar să spun ce este important pentru noi. Într-adevăr, domnule raportor, ați spus că v-ați gândit la Shakespeare. Dar în Faust uh, s-a spus ceva asemănător legat de nume și noi am dorit să adăugăm ideea de securitate socială la numele autorității. De ce am venit cu acest amendament? Pentru noi este important ca această autoritate să analizeze nu doar chestiuni care se concentrează pe muncă, pentru că în momentul în care avem EURES, există la EURES, de exemplu, de multe ori apare foarte multă confuzie, mai ales în domeniul sistemelor sociale și în felul în care beneficiile sociale pot fi preluate dintr-un stat membru în altul. Și atunci e nevoie de o, de o autoritate care analizează și sistemele de protecție socială și cum putem facilita în acest domeniu libertatea de circulație. De asemenea, nu trebuie să uităm că există și abuzuri în acest domeniu. Există abuzuri în domeniul securității sociale, de aceea am dori ca autoritatea aceasta să se ocupe și de aceste aspecte. În al doilea rând, trebuie să fie o colaborare strânsă cu părțile interesate, nu doar sindicatele și partenerii sociali din acest domeniu, ci și societatea civilă, deoarece organizațiile din societatea civilă de multe ori sunt foarte bine informate cu privire la problemele care apar pe piața forței de muncă, ce probleme apar în momentul în care există mobilitatea transfrontalieră. De aceea este foarte important, în opinia noastră, să preluăm opinia organizațiilor din societatea civilă în activitatea ELA. Nu în ultimul rând, mulți colegi s a referit deja la felul în care putem să ne asigurăm că această autoritate nu este un tigru fără dinți. Trebuie să existe o metodă prin care să aplicăm presiune și să creștem transparența. De aceea noi propunem o listă europeană a companiilor care nu respectă cerințele legale. Autoritatea aceasta ar trebui să, fie, să aibă responsabilitatea de a publica această listă, pentru că astfel putem aplica presiune la nivelul companiilor în așa fel încât ele să fie obligate să respecte cerințele legale din domeniu și astfel îi va fi mai ușor autorității ELA să pună în aplicare legea. Și eu aștept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu raportul în umbră și discuțiile constructive. Mulțumesc! Nu văd niciun reprezentant de la FDD sau de la ENF în sală. Nu? Nu. Se pare că deocamdată nu sunt reprezentați în sală, ceea ce înseamnă că trecem acum la cei care doresc să ia cuvântul. Doamna Regna are cuvântul. Mulțumesc! Vă urez uh, tuturor uh, o reîntoarcere la pupitru de bun augur, parcă suntem la școală. Iată, ne ocupăm de, de subiectul acesta care este unul foarte important uh, și este de asemenea o mare provocare. Un legiuitor care nu se asigură că normele legislative sunt aplicate se face de rușine. Și Tocmai de aceea sunt de acord cu raportorul și anume că avem nevoie de dispoziții clare, aplicabile, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că toate aceste norme funcționează în practică și ele trebuie să funcționeze în practică. Din experiența mea, știu că cooperarea transfrontalieră între autoritățile naționale nu funcționează așa cum ne-am dorit să funcționeze uh, în momentul în care vorbim despre controlarea aplicării uh, normelor pe care le-am decis noi. Libera circulație a serviciilor este o realitate, dar, din păcate, această libertate este abuzată de unii. Deci, libertatea aceasta nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze întotdeauna și tocmai de aceea autoritatea aceasta este necesară. Amendamentele mele se referă la caracterul acestei autorități. Autoritarea, autoritatea aceasta ar trebui să funcționeze în așa fel încât autoritățile naționale să aibă posibilitatea de a coopera în, într-o manieră eficientă între ele și uh, să se asigure prin această cooperare că regulile sunt într-adevăr puse în aplicare. Deci de genul acesta de autoritate avem nevoie. Avem nevoie de o autoritate care să se asigure că regulile sunt aplicate. Și haideți să ne amintim de criza financiară. În momentul de față avem o autoritate de supraveghere bancară care funcționează. Ei, la fel ar trebui să funcționeze și această autoritate în domeniul muncii. Ar trebui să se asigure că tot ceea ce e stipulat în legislația europeană este într-adevăr respectat uh, în practică, că legislația este într-adevăr uh, aplicată și uh, aplicarea este controlată de autoritățile naționale. Mulțumesc! Mulțumim, urmează domnul Bach. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că am o senzație mai, mai bună astăzi decât uh, senzația pe care o aveam în iulie. În iulie parcă divergențele dintre noi erau mai mari, uh, se vorbea chiar despre o respingere a propunerii. Eu personal sunt absolut convins de necesitatea creierii acestei autorități europene și tocmai de aceea îl sprijin în acest sens pe raportorul nostru. S-a spus deja de mai multe ori că această autoritate nu ar trebui să arate bine doar pe hârtie, hârtie ci să se bucure și de competențele necesare în practică, uh, dar să se bucure de asemenea și de resursele uh, necesare pentru funcționarea sa. Comisia de mediere n-ar trebui să fie o opțiune, ci din potrivă o obligație, tocmai din acest motiv. De asemenea, sunt convins că implicarea uh, partenerilor sociale ar trebui să fie sporită. Uh, sindicatele și organizațiile muncitorilor ar trebui să fie uh, membre ale consiliilor de administrație. De asemenea, doamna Harkin a spus cât se poate de clar că nu ne dorim să creăm ceva împotriva, care să funcționeze împotriva statelor membre, ci din potriva ar trebui să uh, prin intermediul acestei autorități ar trebui să creăm o valoare adăugată europeană, o valoare adăugată care să, con- să, să ducă la o cooperare mai eficientă, la o respect- respectare mai corectă, mai clară a tuturor regulilor din domeniul uh, dreptului muncii. Vă mulțumesc mult! Mulțumim. Urmează domnul Balaci. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește sistemele de securitate socială, noi vom încerca să lucrăm cât mai bine și să desăvârșim munca noastră în săptămânile care urmează. În discuțiile pe care le avem, de multe ori revenim la același subiect, și anume. Nu există posibilitatea reală de a controla, de a consilia cu privire la drepturile sociale conform legii, tocmai pentru că nu există informații de la nivel european suficiente. Fie că vorba de textele actuale, textele de lege actuale sau oriunde altundeva. Ela ar acoperi această lacună, care este o mare problemă în toate domeniile din, uh, în care au legătură cu munca. Bineînțeles, trebuie să luptăm și împotriva fraudei. Ca să putem lupta împotriva fraudei, e nevoie de o autoritate care să fie inversul birocrației. Dar ce este birocrația? Birocrație este atunci când le punem bețe în rate oamenilor și nu există niciun fel de eficiență pentru că există, nu există decizii. Trebuie să ajutăm firmele să cunoască legislația, pentru că astfel vom putea lupta împotriva fraudei. De aceea, Autoritatea Europeană a Muncii trebuie să dețină o reală autoritate. Trebuie să fie într-adevăr eficientă. Și se spune că acest lucru ar fi contrar uh, textelor europene. Ba din potrivă, Tratatul de funcționare al Uniunii Europene arată foarte clar în articolele 61, 151 și 153 că Uniunea Europeană completează acțiunile statelor în domeniul social, în domeniul securității socială. Și tocmai despre asta vorbim aici. Ela ar fi o autoritate care completează autoritățile naționale. În sfârșit vom putea să, exist, să avem o, o vizibilitate mai mare, o lizibilitate mai mare de asemenea a drepturilor uh, muncitorilor care, care lucrează transfrontalier în Europa. Trebuie să fie luate anumite decizii de către această autoritate și ele să se poată pune în aplicare în mod eficient. Mulțumesc. Urmează doamna Șoidrova. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Sper ca vacanța de vară să ne fie întărit, să ne putem dedica acum întru totul muncii. Sunt într totul de acord cu colegul Balas. Această autoritate trebuie să fie eficientă și trebuie să completeze competențele autorităților naționale. Statele membre trebuie să coopereze mai bine între ele. Tocmai de aceea am venit cu o serie de amendamente uh, nu propun uh, o modificare a denumirii, ci uh, mă refer în special la competențele care trebuie să fie atribuite acestei autorități. Tocmai pentru că autoritatea este una nouă, e important ca competențele acestei autorități să fie cât se poate de clare. E important ca autoritatea să fie de ajutor și nu un uh, obstacol. Și tocmai de aceea eu uh, propun ca taxele să fie obligatoriu uh, plătite de către autoritățile membre, dar nu de, de către lucrători. Asta nu reiese cât se poate declar din propunerea Comisiei, dar trebuie să ne uh, gândim la, la subiectul acesta. Este vorba despre eventuala taxă care ar trebui să fie aplicată lucrătorilor care solicită informații. Ori noi nu suntem neapărat de acord cu această taxă. După aceea, ne dorim ca uh, toate competențele naționale să fie respectate. Uh, cum anume? Uh, spre exemplu, experții de la nivel național ar trebui să aibă dreptul de a fi reprezentați în comisiile de experți. Propunerea comisiei din nou nu este foarte clară pe tema aceasta. Eu consider că dacă e să avem o cooperare mai bună cu statele membre, subiectul acesta trebuie neapărat să fie unul clar. Deci, iată, în direcția aceasta merg amendamentele mele. Autoritatea trebuie să ofere, într-adevăr, asistență, uh, nu să se transforme într-un obstacol birocratic. Mulțumesc! Thank you. Uh, I'll give the floor to Madam Jaślowiecka. Mulțumim. Urmează doamna Jaślowiecka. Pani Przewodnicząca, ja również witam kolegów po wakacjach. Widzę, że... Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă salut pe, uh, pe toți după vacanța de vară, văd că suntem cu toții odihniți, bronzați, uh, zâmbim cu toții și suntem plini de energie pentru munca care ne, ne așteaptă. Dați-mi voie să fac și eu câteva comentarii. Eu sunt încântată de ideea acestei autorități. Am lucrat asupra mai multor documente fără a avea neapărat informațiile necesare cu privire la realitatea de pe piața muncii. Nu am dispus uh, neapărat întotdeauna de informații cu privire la dumpingul social sau lucrătorii detașați. Ori autoritatea aceasta ar schimba lucrurile. Și, uh, bineînțeles, autoritatea ar fi uh, de mare ajutor în sprijinirea mobilității pe piața muncii europene. După aceea, controlul acesta comun, eu consider că ar trebui să fie mai bine precisat. Nu cred că acest control ar putea fi eficient sau ar putea fi aplicat fără implicarea autorităților naționale pe teritoriul uh, cărora se desfășoară aceste controle. După aceea, eu consider că um, Propunerea Comisiei se referă la mobilitate doar în, în acele dispoziții care se referă la competențe. Eu consider că condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați sunt de asemenea foarte importante autoritatea europeană în domeniul muncii ar trebui să poată evalua și controla și con- condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați. În amendamentele mele spun uh, clar că autoritatea aceasta nouă n-ar trebui să fie o, o, o barieră în uh, calea mobilității europene. Uh, IMM-urile se, se plâng din nou și din nou de barierele bio, birocratice create de către Comisia Europeană, bariere care în, îngreunează activitatea pe piața muncii. Știm însă că IMM-urile sunt esențiale pentru economia europeană și tocmai de aceea trebuie să ținem cont de dezideratele lor. Vă mulțumim. Acum îmi întorc privirea spre, spre reprezentanții Comisiei. Vi s-au adresat mai multe întrebări, poate că aveți de asemenea niște comentarii uh, personale. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru toate eforturile depuse deja. Știm uh, cu toții câte multe întâlniri, discuții s-au purtat înainte de crearea acestor amendamente. Vă mulțumim pentru aceast, aceste eforturi. Uh, de la bun început v-ați asumat un calendar ambi- ambițios și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Ei, în momentul de față e greu pentru reprezentanții Comisiei să comenteze amendamentele dumneavoastră, care de altfel n-au fost încă adoptate. Dar Totuși aș vrea să răspund la câteva dintre întrebările adresate și uh, mi-aș dori de asemenea să, să precizez intențiile Comisiei Europene. Da, sunt de acord cu majoritatea dumneavoastră, dintre dumneavoastră. Avem nevoie de un organism uh, eficient uh, uh, care să poată opera în adevăratul sens al cuvântului. Uh, e important ca acest organism să sprijine cooperarea, să Uh, influențeze într-o manieră benefică schimbul de informații, deci cooperarea între autoritățile naționale trebuie să fie garantată de către, acest, uh, de către această autoritate și de asemenea ne-am dorit ca această autoritate să aibă și posibilitatea de a media. Aceasta este intenția noastră, uh, intenția care stă la baza propunerii noastre. În ceea ce privește denumirea autorității, să știți că am purtat o serie de dezbateri pe tema aceasta și la nivel de Comisie Europeană. Este o autoritate care ar avea competențe în domeniul mobilității, pieței muncii uh, și tocmai de aceea considerăm că denumirea pe care am propus-o este una grăi, grăitoare uh, credem că această denumire propusă uh, clarifică obiectivele acestei autorități. După aceea, informarea. Noi considerăm că informarea stă la baza prevenției. Lucrătorii, companiile bine informate ar putea contribui la crearea acestei piețe a muncii coerente. Astfel, uh, sau prin informație, s-ar putea îmbunătăți calitatea mobilității în domeniul muncii. Unul dintre dumneavoastră menționa raportul special al Curții de Conturi. Da, luăm în serios aceste recomandări. Ne dorim ca informarea să fie uh, cât mai eficientă cu, putință și tocmai de aceea, iată, am venit cu această propunere de one-stop shop. Uh, iată, prima competență sau misiune pe care o oferim autorității este una uh, esențială. După aceea s-au făcut comentarii legate de implicarea partenerilor sociali. Bineînțeles, nu am uitat de ei. Autorit- uh, partenerii sociali sunt esențiali în domeniul uh, mobilității uh, lucrătorilor, a liberei circulații, a muncitorilor și tocmai de aceea am prevăzut aceste grupuri ale părților interesate, care grupuri vor avea un rol deosebit de important. Și cam atât din partea mea. Mă opresc aici cu Uh, intervenția. Dar, bineînțeles, uh, dacă mai aveți comentarii, dacă mai aveți întrebări, uh, noi vă stăm la dispoziție pentru a avea întâlniri, dar oricum nu vreau să închei înainte de a vă mulțumi din nou pentru toate eforturile pe care le-ați întreprins și pe care vi le-ați asumat de la începutul procesului. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Atunci îi dau cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Lenars. Poate aveți întrebări uh, pentru comisie, aveți posibilitatea de a le adresa. Mulțumesc foarte mult, nu am întrebări în momentul de față. Nici nu vreau să intru în detalii pe marginea comentariilor făcute. Vreau să le mulțumesc însă tuturor celor care au uh, intervenit. Uh, sunt de acord cu domnul Bach, care spunea că, iată, încet, încet ne apropiem de un numitor comun. Sunt absolut convins că multe dintre detaliile deja sau încă în discuție vor fi rezolvate. Un comentariu legat de informație sau informații. Uh, Uh, să nu existe neînțelegeri. Da, uh, și eu consider că informațiile sunt absolut esențiale. Vin dintr-o regiune transfrontalieră, avem două state vecine acolo, există multe probleme legate de, inform- de schimbul de informații, dar eu nu cred cu toate acestea că autoritatea europeană în domeniul muncii ar trebui să se, a, să se ocupe de acest schimb de informații. Și asta din mai multe motive. Uh, Uh, multe dintre uh, întrebările care apar uh, țin de domeniul fiscal, uh, de dreptul muncii, ori întrebările acestea n-au nimic de a face cu dimensiunea europeană și tocmai de aceea mă întreb, date fiind aceste teme recurente, uh, pe care uh, părțile uh, interesate au nevoie de, de informații. Deci mă întreb cum anume autoritatea europeană în domeniul muncii ar putea să satisfacă nevoia de informații în domeniile acestea care nu țin de dom- domeniul european. Deci eu cred că genul acesta de informații poate fi mai degrabă furnizat la nivel național și nu de către o autoritate europeană în domeniul muncii. Dar asta nu înseamnă că schimbul de informații nu este important pentru pentru noi, nici pe departe. Pur și simplu încercăm să găsim uh, sferele abilitate să ofere aceste informații. Mă uit la ceas, acum îmi dau seama că am discutat uh, suficient uh, subiectul astăzi, dar cu siguranță îl vom re, uh, relua și îl vom discuta în detaliu în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, vă mulțumim pentru intervenții care e calendarul nostru. Vom vota uh, în comisia noastră pe 18 octombrie și deocamdată nu avem o dată pentru dezbaterea din plenară. Și acum Ar trebui să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, dar uh, domnul Calve Șambon nu este în sală, raportorul nostru. Raportul acesta este unul foarte, foarte important. Am putea să facem o pauză de 5 minute sau Cine știe, poate vreunul dintre dumneavoastră dorește să intervină din nou pe marginea acestei autorități europene în domeniul muncii. Nu. O pauză de 5 minute și vă rog să vă întoarceți în sală, pentru că punctul 8 de pe ordinea noastră de zi este deosebit de important pentru Parlamentul European. Yeah.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 pour... ça, c'est terme. Parce qu'évidemment, il porte L'enjeu, c'est convaincre. Oui, c'est ça. Okay, friends, uh, uh, let's start uh, uh, the meeting. Stimați colegi, haideți să reîncepem ședința. Trecem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană. Încep prin a-i da cuvântul raportorului nostru, domnul Calve Chambon, și mai apoi vom trece la raportorii din umbră. și, bineînțeles, vom asculta cu mare interes comentariile comisiei mai apoi. Domnul raportor are cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Le urez bun venit tuturor celor care s-au reîntors din vacanță. Presupun că ne-a prit tuturor. Și acum vom putea munci în continuare cu mai mult spor. De data aceasta voi vorbi în limba spaniolă, poate voi da câte o replică în altă limbă, dar aici este vorba de o directivă foarte importantă, e important să mă exprim cât mai precis și mă bizuiesc pe interpreții noștri. Cadrul în care operăm aici, pentru această directivă, este următorul. Nu putem pierde vremea. Timp, calendarul este foarte strict. Am avut mai multe întâlniri deja și am constatat că există un interes foarte mare atât din partea comisiei și din partea tuturor celor, celorlalte părți interesate. Această directivă trebuie să fie perfectată de către european și trebuie să ajungă la desăvârșire în decursul acestui mandat legislativ și să nu uităm că există și acea perioadă electorală pentru uh, următoarele alegeri, deci această directivă ar putea fi foarte utilă în uh, acea campanie, ca să arătăm cât de importantă este Europa pentru cetățeni. Directiva aceasta are un un impact potențial foarte mare, trebuie să acordăm importanța cuvenită. Se referă la unele dintre, una dintre principalele aspecte, la unul dintre principalele aspecte care țin de pilonul social, angajamentele de la Göteborg și așa mai departe. Eu le mulțumesc colegilor care au înțeles cât de importantă este munca pe acest dosar. Ei bine, toate acestea fiind spuse, după ce am primit și am citit foarte multe amendamente, pot spune că acest număr de mare de amendamente arată cât de mare este interesul pentru această directivă. Sunt câteva capitole unde eu sunt convins că putem găsi un echilibru just. Aici eu nu consider că există probleme nu se pune problema de a respinge directiva. De exemplu, capitolul care se referă la informații cu privire la relațiile de muncă. De exemplu, aici există posibilitatea de a dezbate momentul în care apare această informare. Aici putem discuta despre sarcina administrativ asupra MMO-urilor. Putem vedea care sunt informațiile esențiale, care sunt mai puțin esențiale, putem crește gradul de flexibilitate aici. De asemenea, informațiile acestea sunt foarte importante, mai ales în mediul rural. Are reieșit acest lucru în discuțiile mele cu părțile interesate și era foarte clar acest lucru și înainte, dar trebuie să ne mișcăm inteligenți ca să ne adaptăm la realitatea uh, de pe teren, din anumite zone, din anumite domenii de producție, sunt IMM-uri mai izolate, sunt IMM-uri de anumit, cu anumită factură, altele care se concentrează pe internet și așa mai departe. Există nevoia de flexibilitate aici. Și consider că nu vor fi probleme pe aceste aspecte. În ceea ce privește drepturile, O dată fixă, echilibrată pentru perioada de probă, un interval fix, mi se pare că este un obiectiv pe care îl putem atinge. Să nu uităm că perfecțiunea este inamicul lucrurilor bune, deci ideea este să avem o directivă cu mesaje concrete, practice, cu o dezvoltare tangibilă pentru cetățenii europeni a obiectivelor de la Göteborg. Noi facem toate aceste lucruri pentru cetățeni și nu trebuie să lăsăm totul la nivel de retorică, nu, la nivel de formare, de exemplu, 25% din uh, perioada de formare la locul de muncă, acesta ar fi un drept concret acordat muncitorilor. Și nu vorbim în gol. Și aici cred că vom putea găsi un echilibru just. Legislația cu un puternic impact social întotdeauna trebuie să fie făcută cât mai inteligent. Și eu voi încerca să fac acest lucru. Apoi, modificarea relațiilor de muncă se vor indica clar canalele de informare pentru a acorda informații muncitorilor. S-a lucrat foarte mult și pe directiva privind detașarea lucrătorilor și eu aici doresc să ating anumite obiective foarte concrete ca să dăm uh, semnale foarte clare cetățenilor și nu consider că există problem, vor exista mari probleme. Cred că este o idee bună să pornim de la textul comisiei. Cerințele minime, și aici lucrurile sunt uh, cam uh, la fel, sunt um, niște lucruri esențiale. Este o temă anume pe care am putea dezbate ceva mai pe larg. antreprenoriatul ne cere să nu scădem competitivitatea prin creșterea rigidității regulamentelor. E bine, aici trebuie să găsim un echilibru. Să nu lăsăm loc arbitrariului pe piața forței de muncă. Nu e nevoie deloc să fie lucrurile arbitrare, să fie lipsite de control și mai departe. Problema contractelor de zero ore. Eu aici mereu am spus că nu aici se cuvine să rezolvăm problema dacă Parlamentul interzice sau nu contractele cu zero ore. Nu aici este locul să abordăm această mm, problemă, dar totuși putem lua anumite măsuri care să afecteze relația de muncă, relația, relația contractuală, în așa fel încât să evităm abuzurile. Contractele cu zero ore vor fi și ele supuse anumitor limitări, probabil. Toate acestea fiind spuse, chestiunile cele mai controversate, care ar fi? Și am văzut în calitate de raportor că sunt uh, opinii destul de divergente aici. E bine, există problema definițiilor. Ce este un muncitor? Ce este un lucrător? în anumite circumstanțe anecdotice cumva, mm, avem uh, anumite dezbatere aici, trebuie să vedem și ce spune Curtea de Justiție. Dezbaterea trebuie să continue pe această temă, pentru că care este intenția acestui text? Intenția acestui text legislativ este ca cetățe- cetățenii să, recuno- să știe faptul că în momentul în care participă la piața forței de muncă au anumite drepturi anumite drepturi care izvorăsc din faptul că sunt cetățeni europeni. Aceste drepturi trebuie să fie respectate indiferent de relația de muncă în care, la care participă cetățenii. Eu ce am observat? Sunt două îngrijorări. Pe de o parte, un lucru cu care sunt complet de acord, Nimeni nu trebuie să rămână în afara acestor drepturi. Aceste drepturi sunt europene și universale pentru cetățenii europeni. Nimeni, care, nimeni dintre cei care lucrează nu trebuie să rămână în afara aplicării acestor drepturi. Bun. Pe de altă parte, există și anumite îngrijorări tehnico-juridice uh, Amendamentele se referă, de exemplu, la ideea de a evita încălcarea subsidiarității sau să nu ne atingem de dreptul muncii de la nivel național sau să ne atingem de anumite probleme din tratate și mai departe. Foarte bine. Eu cred că trebuie să ne îndepărtăm de această discuție tehnico-juridică, trebuie să discutăm politică aici. Eu aici doresc să vorbesc despre drepturi, nu despre punerea în aplicare, despre procedura juridică. La întâlnirea raportului în umbră, eu voi veni cu o propunere în scris, unde va fi foarte clar că doresc să relez cât mai multă lume pe chestiunile esențiale, și anume toată lumea, nu doar muncitorii, toată lumea care este dependent economic sau uh, organizatoric sau funcțional sau ierarhic toată lumea care este dependentă astfel într-un, într-o relație de muncă să fie acoperită de aceste drepturi. Apoi, în mod inevitabil, nu se poate altfel, fiecare țară în parte va pune în aplicare această directivă conform propriilor sale legi ale muncii. Dar când zic că se pune în aplicare, ce vreau să spun? Țara va putea să denumească persoana vizată muncitor, întreprinzător, uh, independent, indiferent cum uh, denumește persoana respectivă. Dar dacă persoana este dependentă din punct de vedere economic, organizatoric, ierarhic, o anumită perioadă de timp, atunci persoana respectivă trebuie să fie acoperită de drepturile pe care le discutăm aici, indiferent ce titulatură dai persoanei respectivă. Țara, bineînțeles, se asigură că se îndeplinesc aceste condiții pentru fiecare muncitor sau oricum îi spune. De aceea aș dori ca aici să ne concentrăm pe a pe, de aceea aici doresc să uh, ne concentrăm pe lucruri mai uh, generale decât pe definiția juridică a termenului de muncitor, pentru că altfel ne pierdem în detalii. Nu trebuie să se simtă amenințate statele membre. N-au decât să se adapteze. Eu ce doresc e ca aceste, a, această directivă să acopere anumite drepturi elementare. Acestea vor fi propunerile pe care le voi face eu, în așa fel încât să încerc să deblochez dezbaterea. Drepturile muncitorilor trebuie să fie adaptate noilor forme de muncă, la nivel european. Asta este dorința noastră legitimă, indispensabilă pentru Europa, aș spune eu, și cam atât am avut de spus deocamdată, ne rămâne încă foarte mult de lucru și a, și acum că ne-am reîntors din uh, vacanță, am mare chef să trecem direct la muncă. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Calves Jambon. Mulțumesc foarte mult, domnule Calves Jambon. Din partea PP-ului, domnul Radke are cuvântul. Herr Berichterstatter. Doamnă președinte, domnule raportor, stimați colegi, De la bun început vreau să vă spun că sunt uh, ușor iritat, ba chiar supărat că Iată, subiectul acesta, care oricum era programat pentru după amiaza aceasta, este discutat în cursul dimineții, uh, așa foarte, foarte succint. Mi se pare că Dată fiind importanța subiectului, maniera aceasta de a-l trata este complet nepotrivită. Asta vreau să vă spun de la bun început. În rest, optimismul uh, exprimat de către uh, raportor este unul pe care îl împărtășesc uh, atât eu cât și ceilalți raportori din umbră. Ne dorim ca drepturile lucrătorilor din Uniunea Europeană să fie îmbunătățite. Deci, iată, dat fiind acest optimism comun, consider că de la bun început suntem pe calea cea bună, dar cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că există subiecte pe marginea cărora mm, tare mă tem că nu vom reuși să ajungem la un compromis. Haideți să vă dau un exemplu. Definiția juridică a conceptului de lucrător este un astfel de subiect. Raportorul spunea că ar trebui să ne distanțăm de sfera juridică și să ne apropiem mai degrabă de sfera politică. Ah, da, sunt într totul de acord cu asta, dacă am face-o am fi mai aproape de cetățeni, dar din păcate, dat fiind faptul că rolul nostru este acela de a face acte legislative, uh, n-are niciun sens să ne distanțăm de planul juridic. Uh, ar fi păcat să pornim de la această premisă sau uh, de la, să, să depunem eforturi pornind într-o direcție greșită. Tocmai de aceea eu cred că trebuie să ținem cont și de dimensiunea juridică, să uh, stabilim care sunt uh, temele pe care nu vom putea ajunge la un uh, compromis, asta de la bun început, și pe temele acestea să ajungem la o concluzie prin intermediul votului, dar votul per ansamblu, dincolo de aceste probleme Uh, intens disputate ar trebui să ducă totuși la un rezultat care să fie în uh, beneficiul cetățenilor europeni. Și iată, aceasta e misiunea pe care mi-am asumat-o eu. Cred că trebuie să facem în așa fel încât lucr- lucrătorii să fie încântați. Mulțumim, domnul Lopez de la SND. Președinte, în primul Mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Calvet Șambon pentru eforturile în ultimele luni, în așa fel încât să ajungem aici, la această dezbatere astăzi. Sunt de acord cu cele spuse. E nevoie ca Uniunea Europeană, Parlamentul European, în lunile care urmează, să ducă la bun uh, sfârșit uh, legislația aceasta, pentru că este foarte importantă. Vom duce la bun sfârșit așadar o idee uh, genială care a fost propusă în cadrul pilonului pentru drepturi sociale de la Göteborg. Dar totuși e nevoie de anumite instrumente concrete pentru a desăvârși acest pilon. Trebuie să facem față schimbărilor prin care trec societățile noastre, trebuie să facem față problemelor economice sau de distribuție. Știm de foarte multe ori că aceste probleme pot fi abordate așa cum trebuie și propunerea de față din partea Comisiei Europene este foarte util în acest sens. Consider că munca se desfășoară foarte rezonabil, toate grupurile politice vin cu contribuții importante. Sunt câtre, câteva chestiuni uh, pe care trebuie să le abordăm, de exemplu drepturile minime care trebuie să fie recunoscute și pachetul de informații uh, Comisia Europeană a venit cu o propunere bună în acest sens și în ciuda pozițiilor destul de diferite între noi, cu siguranță vom ajunge la un compromis adecvat. Un alt element foarte important pentru grupul nostru se referă la articolul 12 din propunerea Comisiei, unde se vorbește despre recunoașterea și protecția anumitor modele uh, din anumite țări, modele de muncă modele care se bazează în, pe negociere colectivă, modele care funcționează foarte bine și legislația europeană trebuie să recunoască și să protejeze aceste modele care funcționează. E vorba mai ales de modele din țările nordice, de exemplu. Ținând seama de faptul că există anumite cerințe minime, prin această directivă, noi dorim să protejăm acele modele. Grupul nostru își dorește un compromis pe această temă. Rămâne de văzut cum vom putea ajunge la un text concret, la o formulare concretă a textului pentru acest compromis. Și un ultim element de negociat, după cum spunea și domnul raportor, sunt divergențe mari pe articolul 2, definițiile. Noi ca grup ce doream, doream să subliniem? Ne pasă și ne afectează foarte mult negocierea pe aceste elemente. Nu neapărat în sensul că dorim să codificăm chestiunile acestea la nivel european, în domeniul muncii, să spunem exact la nivel european ce este un muncitor, un lucrător. Nu, ci pentru că efectul va fi foarte mare pe trei chestiuni care sunt importante pentru noi în această directivă. În primul rând, domeniul de aplicare. Foarte relevant. El va fi afectat. Apoi, certitudinea juridică. și, în al treilea rând, puterea de pune în aplicare a acestei directive. De aceea sunt importante definițiile pentru noi. Cele trei elemente sunt foarte importante pentru noi. Definițiile au un impact asupra lor și în funcție de aceste trei elemente putem să ne dăm seama dacă directiva se aplică mai multor sau mai puținor persoane, putem uh, să abordăm problemele pe piața forței de muncă mai bine sau nu, dacă putem uh, aborda problema pseudo-independenților, problemele uh, noilor forme de forță de muncă, care sunt un pic mai difuze, sunt uh, lucrători, angajați sau sunt întreprinzători, ce sunt. E bine, toate aceste chestiuni pot fi abordate mai bine în funcție de cele trei uh, criterii pe care le-am menționat. Noi asta vom analiza ori de câte ori abordăm problema. Directiva aceasta trebuie să abordeze toate modelele de muncă și trebuie să le protejeze în Europa. Trebuie să combatem precarizarea, trebuie să combatem înlocuirea formelor mai sigure de muncă cu forme mai uh, nesigure și așa mai departe. Mulțumesc! Thank you. I'll give the floor to... Mulțumesc. Doamna McIntyre are cuvântul, vă rog. Mulțumesc! În primul rând, vreau să mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru că a depus foarte multe eforturi și am apreciat modul în care am cooperat și modul în care domnia sa a preluat uh, toate temerile noastre și alte observații. Deci, mi se pare că am lucrat foarte bine pe acest uh, dosar și înseamnă că se poate ajunge la un uh, rezultat satisfăcător în aceste condiții. Însă aș menționa câteva lucruri. În primul rând, sunt foarte mm, îngrijorată de următorul aspect, adică pentru că Consiliul este cel care propune ca funcționarii publici să fie excluși din domeniul de aplicare al acestei directive și nu văd de ce Uh, lucrătorii din sectorul public uh, să fie tratați în mod diferit de cei din sectorul privat. Poate că domeniul militar uh, să presupună niște condiții diferite, dar mi se pare foarte ciudat modul în care Consiliul vrea să exclude pe toți cei angajați de către autorității și guverne și în aceste condiții cum să se sprijine o astfel de directivă. Pentru că până la urmă statele membre ar semna un document sau persoanele respective ar semna un document care nici măcar nu îi vizează. Astfel, trebuie ca cei din sectorul public să fie și ei vizați de directivă, ca și ceilalți. Deci, vă rog, lansez un apel uh, să se facă lucruri în acest sens, ca și cei din sectorul public să fie acoperiți de această directivă. Asta ar fi un aspect. Apoi trebuie să recunoaștem faptul că obiectivul este de a stabili niște drepturi minime pentru a avea securitate și predictibilitate în domeniul relațiilor de muncă. Ideea este ca statele membre să facă mai mult în acest sens și este exact ceea ce facem și noi în mod normal, pentru că directiva, bineînțeles, stabilește cerințe minime, iar apoi statele membre adaptează toate aceste lucruri și le introduc și completează legislația lor națională, adică noi nu trebuie să facem totul, să spunem totul, să avem o bază de plecare bună, solidă, nu trebuie să detaliem și să explicităm totul. Marea problemă pentru mine este folosirea acestei sintagme de lucrător sau worker, pe când uh, cred că noi ne referim la angajați. Da, piața muncii, lumea muncii s-a schimbat foarte mult și că există foarte multe evoluții. Însă trebuie să găsim uh, acea relație între angajat și angajator. Pe asta trebuie să ne bazăm nu toți lucrătorii sunt angajați, pe când toți angajații sunt lucrători. Putem să vorbim despre lucrătorii, dar putem de ce să nu vorbim și despre ce? Despre patron sau altceva? Nu, vorbim despre ocupare și despre angajați și, bineînțeles, și despre angajatori. Deci aș dori să scoatem cuvântul lucrător, worker în limba engleză, și să menținem employee, adică angajat. Pentru că, ca să se înțeleagă foarte clar că, indiferent de forma de contract de muncă de care se bucură unii și alții, cu toții beneficiază de aceste drepturi pentru că formula de worker sau lucrător este ceva cât se poate de vag și nu acoperă realitatea celor ce dorim să fie reglementate. Deci lansez acest apel să schimbăm lucrătorul cu angajat. Bineînțeles că legislația muncii a evoluat în ultima vreme, um, ca și relațiile tripartite și așa mai departe, pentru a uh, ține pasul cu schimbările intervenite în, uh, pe piața muncii și în relațiile de muncă. Un alt domeniu care mă preocupă este după cum urmează. Această directivă încearcă poate să reglementeze lucruri care sunt deja reglementate în alte parte, de, al, de alte părți de către uh, directivă. De exemplu, detașarea temporară sau lucrătorii temporari detașați. Avem deja directiva privind lucrătorii uh, detașați și numai ce am obținut un uh, acord în acest sens. Să nu uităm asta. Ca și angajator, încerci din răsputeri să te conformezi legislației, dar deseori te izbești de texte de lege contradictorii. Pe de o parte, uh, condițiile de lucru, directiva respectivă spune una, directiva privind lucrătorii detașați spune altceva. Și atunci, în domeniul acesta, ar fi foarte bine ca legislația noastră să fie înțeleasă de acel patron de IMM care chiar vrea să fie un bun patron. Și trebuie să avem legislație care să poată să fie respectată și nu trebuie să pericliteze încercarea multora de a fi pur și simplu buni angajatori. Și am mai depus un amendament legat de partea de formare sau training. Tocmai pentru a împiedica uh, o anumită practică numită în Regatul Unit pay to fly. În domeniul aviației, piloții mi-au raportat că uh, deseori, uh, înainte de a fi chiar angajați, trebuie să-și plătească propriile ore de zbor și de formare, în condițiile în care angajatorul pentru un anumit avion să-l plătească antrenamentul pilotului respectiv, înainte chiar ca el să înceapă să lucreze. În sfârșit, vă mulțumesc foarte mult și sper să cooperăm foarte bine în acest dosar. Mulțumesc, doamnă McIntyre! Doamna Paloma López Bermejo, de la GUE. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul și în primul rând aș dori să îl felicit pe raportor și să-i mulțumesc pentru munca sa. El dorește într-adevăr să ajungă la un echilibru just pe acest dosar. Aș dori să îi felicit și pe ceilalți raportori din umbră. Consider că cu toții ne dorim același lucru. Negocierile au început uh, înaintea verii și încă este destul de devreme, nu putem spune exact ce se întâmplă, dar cel puțin există voința clară de a ajunge la un consens și rămâne de văzut dacă vom uh, ajunge la un uh, acord satisfăcător. Este important să fie un proces cât mai susținut, trebuie să ajungem la un rezultat adecvat, pentru că este o directivă importantă pentru piața forței de muncă. Din cele văzute până în prezent, vreau să menționez câteva aspecte. Dar, bineînțeles, ulterior, la întâlnirea raportorului din umbră, voi uh, menționa și alte chestiuni. Pentru noi este fundamental ca niciun uh, lucrător să nu fie exclus de la niciun fel de drept din această directivă. Vom analiza în detaliu domeniul de aplicare și vom veni cu câteva întrebări care vizează această problemă. Un alt element cheie se referă la perioada de probă. Se, găse, se caută formule pentru a rezolva această problemă, dar, după cum s-a spus anterior, toți muncitorii, toți lucrătorii, indiferent de perioada petrecută la locul de muncă, trebuie să aibă drepturi toate drepturile acestea menționate în directivă. Trebuie să vă beneficieze de toată această protecție. De aceea, perioada de probă trebuie să fie adecvată categoriei profesionale și relații de muncă în speță, dar nu poate avea o durată mult prea lungă. De aceea noi propunem să nu fie niciodată mai mult de șase luni perioada de probă. Dar în orice caz trebuie să fie adaptată și trebuie să fie clarificată, uh, codificată foarte clar și perioada de probă să, în perioada de probă lucrătorul să beneficieze de aceeași protecție și aceleași uh, drepturi. În ce privește formarea, sunt și aici câteva comentarii în partea noastră, formarea trebuie să facă parte din orarul de muncă, din câte am înțeles noi, și noi vom insista pe acest lucru, mai ales pentru că este obligatoriu atât pentru angajator cât și pentru angajat. Ideea de a nu plăti este o problemă. Clauza de neregresiune este importantă de asemenea. Noi considerăm că trebuie să insistăm și mai mult pe aceste aspecte. Un lucrător, în momentul în care intră în vigoare directiva, nu trebuie să beneficie, nu trebuie să aibă condiții mai proaste decât înainte. Clauza de, de neregresiune trebuie să fie foarte bine codificată și trebuie să fie luată în considerare deopotrivă cu legislația națională. Ne îngrijorează și pe noi uh, definițiile. S-au schimbat noile forme de muncă, într-adevăr. Sunt foarte multe elemente unde ar putea fi probleme. Dacă acceptăm o definiție sau alta, am putea ajunge în situația în care lucrătorii de permite platforme online să fie lăsați pe din afară. Și atunci nu se vor putea bucura de drepturile și protecțiile pe care le discutăm aici. Pe, no- pe mine mă îngrijorează și mai mult definiția angajatorului, pentru că aceasta poate determina felul în care se pune în aplicare toate aceste legi fie că e vorba de unul sau mai mulți angajatori, trebuie să avem foarte mare grijă în momentul în care dăm această definiție. Pot apărea lacune juridice, lacune legislative pe care le vom putea rezolva foarte greu după aceea. Lucrătorii și lucrătoarele din anumite domenii, de exemplu uh, din domeniul menajer sau uh, Uh, pescuitului, toate aceste persoane trebuie să fie luate în considerare în momentul în care discutăm această directivă. Nu trebuie să scoatem din discuție nici aceste categorii de lucrători. Va urma și o discuție pe plan politic. Trebuie să înțelegem că se poate ajunge în situații de lacune legislative și nu dorim să ajungem acolo și nu dorim să avem nici uh, o directivă care să devină depășită chiar înainte să fie transpusă în legislația națională. Nu cred că vor fi probleme, dar doresc să mai fac o ultimă declarație a intențiilor noastre, și anume, orice element hotărât în directivă trebuie să se bazeze și pe legislația națională, dar în același timp trebuie să aibă drept obiectiv fundamental negocierea colectivă, dialogul social, acordurile colective și să nu uităm rolul central al interlocutorilor sociali în tot acest proces. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Mezerici nu este aici, de la Verzi. dar de la FDD, nu, nu avem reprezentanți nici de la acest grup și nici de la ENF. Deci, puteți să dea cuvântul uh, celor care au cerut cuvântul. Doamna Iaslovietska, sunteți prima care a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca și colegii mei, consider că directiva privind condițiile de muncă transparente din Uniunea Europeană trebuie să fie revizuite. Condițiile de lucru se schimbă, relațiile de muncă se schimbă și legislația trebuie să țină pasul cu aceste evoluții. Totuși, anumite prevederi preconizate nu reflectă această nevoie. Mă gândesc mm, la definiția relației de muncă sau relației dintre lucrător și angajat și angajator. Statele membre au propriile definiții. Situația este variată de la uh, un stat la altul și o definiție europeană nu va funcționa dacă nu ia în considerare și aceste diferențe. Asta va duce la un adevărat haos uh, juridic și se vorbea despre nevoia de precizie, tocmai raportorul a menționat asta și pe bună dreptate. Există atâtea modele de contract uh, de muncă și de angajare. Trebuie să înțelegem acest lucru. Flexibilitatea e deseori necesară în cadrul condițiilor de muncă, deoarece angajatorul menționează aceste condiții de lucru chiar din momentul interviului de angajare, iar apoi aceste lucruri sunt urmate de un contract sau de un document scris. Și cred că angajatul ar trebui să angajatorul ar trebui să trimite acest document în termen de șapte zile. Informarea în scris, așadar, pentru lucrătorii detașați ar putea să fie făcută pe internet. De, de asemenea, trebuie monitorizată transparența condițiilor de uh, lucru prin intermediul uh, site-urilor web guvernamentale în ce privește lucrătorii din domeniul transporturilor. Mi se pare și aici că, că dacă ne dorim, într-adevăr, uh, condiții de lucru mai transparente, nu știu dacă vrem, într-adevăr, să repetăm uh, o legislație deja existentă, pentru că avem deja legislație privind munca cu jumătate de normă. În condițiile în care avem texte legislative pertinente, n-ar trebui să le repetăm sau să ne suprapunem și aici. În orice caz am discutat asta și cu domnul raportor Enrique Shaman. Urmează domnul Bach, vă rog. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc. Iată, mă bucur să constat că la nivelul Comisiei există totuși o, un oarește acord, că ne dorim să cooperăm între noi. Este un subiect uh, foarte controversat, nu doar în, în între noi, ci și între partenerii sociali. Văd că problema spinoasă este reprezentată de definiție. Eu cred că trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la un acord. Pentru că dacă nu o facem noi, atunci uh, obligăm Curtea Europeană de Justiție să-și asume ea rolul de legiuitor. Uh, independenții trebuie, din punctul meu de vedere, excluși din sfera de aplicare a acestui act legislativ, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu sprijinim pseudo-independenții, de asemenea acei acel fenomen pay to fly n-ar trebui neapărat să facă obiectul acestei, acestui act legislativ. În uh, ceea ce privește informațiile obligatorii, uh, trebuie să stabilim clar o uh, categorii de informații în funcție de importanța acestora. Există informații care trebuie să fie oferite imediat, uh, altele mai puțin importante care trebuie să fie furnizate în decurs de 15 zile. După aceea, într-adevăr, trebuie să tratăm cu mai multă atenție uh, tipurile de relații de muncă care pot fi acoperite de acest, această directivă. După aceea, rolul partenerilor sociali uh, uh, trebuie să fie luat în considerare, rolul partenerilor sociali în contextul uh, acordurilor colective de muncă, bineînțeles. De asemenea, inspecțiile de muncă trebuie să fie mai bine incluse în acest act legislativ. De asemenea, siguranța și sancțiunile trebuie să fie bine precizate. Mulțumesc! Thank you, Madam Mulțumesc. Urmează doamna Șoidrova. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu cele spuse domnul raportor. Da, trebuie să consolidăm drepturile lucrătorilor, dar nu să creăm noi obstacole. Am depus câteva amendamente în acest sens. Am propus să nu mai avem o definiție europeană, asta am spus într-unul dintre amendamente, dar îmi pare foarte bine că domnul uh, raportor propune ceva de compromis, o versiune îmbunătățită a acestora și poate că în aceste condiții lucrurile se vor îmbunătăți. Există diferite versiuni și mi se pare că este, o, este ceva periculos să ne Eh, angajăm pe această cale. Bineînțeles că ne trebuie o mai bună versiune a acestei definiții pentru că condițiile trebuie să se îmbunătățească, e nevoie de mai multă transparență, de mai multă certitudine pentru angajați, dar și pentru angajatori, deoarece nu putem să facem aceste lucruri fără să-i eh, implicăm și pe angajatori. Și sperăm că vom putea să facem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste remarci cu titlul intro... de introducere în dezbatere. Aș da cuvântul domnului de la comisie acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc și stimaților uh, europarlamentari, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. E o plăcere și o onoare să mă ocup de acest dosar, pentru că asta arată aturile procesului de luare a deciziilor în Uniunea Europeană. După cum știți, propunerea Comisiei a intervenit foarte curând după ce s-a adoptat uh, pilonul social, social și Consiliul tot așa foarte repede și-a precizat poziția în termen de numai șase luni și acum este rândul dumneavoastră, prin intermediul comisiei dumneavoastră, a raportorului și așa mai departe, Um, ați și faceți exact același lucru, adică ați lucrat foarte mult și foarte repede pe acest dosar atât de important și cred că sunt motive justificate de uh, optimism, în sensul că avem multe poziții comune, identificate. Acesta este un lucru foarte pozitiv și cred că mulți uh, dintre colegii mei de la comisie sunt mândri de a fi implicați în uh, acest uh, dosar și mai cu seamă în numele comisarului Juncker și a comisarei Thyssen uh, îi mulțumesc direct domnului raportor pentru modul în care a abordat acest dosar aici la comisia dumneavoastră și cu siguranță există o înțelegere comună, reală, a problematicii. După cum bine știți, uh, criza a dus la o mare diversificare a pieței muncii și avem și evoluțiile digitale. Pe scurt, am ajuns la o piață a muncii cu extrem de multe fațete, greu de pătruns de către angajați, angajatorii, guverne și așa mai departe. Sunt mai multe posibilități poți să te ocupi de fiecare tip de contract în parte sau poți, așa cum se întâmplă aici, să încerci să ai o abordare generală care să pună în lumină anumite principii politice. Și, așa cum știți și ați spus, am făcut asta printr-o definiție europeană a lucrătorului, worker, bazată pe practicile existente și cred că este chiar un moment istoric în această evoluție actuală a Uniunii Europene de a formula așa ceva. Apoi urmează principiul transparenței, care va trebui să-i ajute mai ales pe cei mai precari de pe piața muncii, șoferii Uber, cei de la Deliveroo și alții lucrători care sunt într-o situație foarte precară, nesigură, nu știu dacă vor mai munci peste o lună, peste două, peste trei și la ei ne-am gândit din prima zi uh, și vreau să spun că, într-adevăr, pentru noi acest cadru este foarte important din capul locului. Și apoi, mai există o chestiune pe care cu modestie Uh, o supunem atenție și anume drepturile minime pentru lucrătorii cei mai precari în ce privește perioada de probă și altele, pentru a-i ajuta pe cei mai precari încă o dată. Și cred că tocmai domnul raportor a abordat foarte bine situația în proiectul de raport uh, tot așa și amendamentele par să meargă cam în aceeași direcție și ne îndreptăm către un compromis pozitiv. Suntem foarte optimiști așadar, însă aș menționa două aspecte. În primul rând, rolul partenerilor sociali. În propunerea sa, Comisia a încercat să acorde un rol puternic partenerilor sociali în modelizarea sa. Uh, însă e vorba de mai multe modele. Anumite modele de parteneriat social sunt atât de puternice încât ele se opun cumva celor ce preconizăm noi în propunerea noastră. Însă, da, știu că trebuie să avem o propunere care să ajute uh, toată Uniunea Europeană și nu toate relațiile de muncă și modelele existente sunt la fel de puternice și de pregnante și cu siguranță domnul raportor se va pleca și asupra acestui aspect. Și apoi încă un aspect legat de așa zisa suprapunere cu alte directive. Noi suntem încrezători că nu se va petrece o asemenea suprapunere și din potrivă va exista o coerență cu celelalte directive uh, pentru că vor fi principii comune legate de contractele cu durată determinată sau detașare și așa mai departe. Dar, bineînțeles, din punct de vedere tehnic, lucrurile pot fi în continuare explicitate. Dar pot să pară că sunt suprapuneri, dar am, la Consiliu am, am explicat lucrurile și nu așa se întâmplă. Să sperăm că vom evolua și în această direcție. Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Da, o să dăm cuvântul domnului raportor pentru a putea să încheiem această discuție. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Now, uh, I will use English and Spanish. Mulțumesc, doamnă președinte, o să folosesc și engleză și spaniolă în răspunsul meu ca să pot să fiu cât se poate de direct. First thing, and I go to, to... În primul și în primul rând, Vreau să mă refer la câteva lucruri foarte concrete, pentru că oricum vom lucra pe chestiunile acestea pe care le-am uh, comentat astăzi. Colegilor de la PP le spun că le mulțumesc pentru munca lor și pentru sprijinul lor. Dar bineînțeles că este important în momentul în care facem legi eu doresc să dau aceste directive o formă, una care stabilește drepturi, nu o directivă care creează un cod al muncii, sub nicio formă. Nici la nivel european, nici la nivel național. Dar ca să facem aceste lucruri bine, pot să vă spun că deja am început să, lucra, să lucrez cu echipa juridică și ei vor fi prezenți și activi la întâlnirile noastre. În momentul în care ajungem la un acord, putem să întrebăm dacă formularea textului este bună din punct de vedere juridic. Sunt de acord cu cei care spun că e nevoie de precizie și să respectăm uh, exact ce ne dorim de la această directivă. Colegul de la S&D și D mi-a dus aminte că s-au spus anumite lucruri ulterior. Colegul de la PP a insistat foarte mult pe faptul că, că acordurile colective și dialogul social, negocierile, sunt fundamentale și ele trebuie să fie prezente mereu în aceste domenii. Și știu că în anumite domenii, în anumite țări, îmi cer scuze, există modele foarte bune în acest domeniu. Nu știu de ce se tem aceste țări. Transpunerea directivei în legislația națională și doamna președinte, aici mă refer la țara dumneavoastră, Suedia, transpunerea aceasta se face prin uh, acordurile colective și prin uh, dialogul social și acest lucru se respectă și se va respecta introduc în text ori de câte ori doriți uh, acordurile colective, deoarece eu cred în el. Și mai sublinez un lucru. Noi suntem deschiși transpunerii în structurile legisle naționale. Fie că e vorba de o lege, fie că e vorba de un acord colectiv sau prin orice alte practici naționale care se impun în domeniul respectiv. Suntem deschiși acest lucruri. În ce privește interesul uh, manifestat față de această directivă, mă liniștește faptul că toată lumea este de acord că nimeni nu trebuie să fie exclusă de la nimeni nu trebuie să fie exclus de la aceste drepturi. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Trebuie să fie cât mai puține excepții. Cea mai bună situație ar fi să nu există niciun fel de excepție. Dar oricum, doresc să evit situația. Să vă dau un exemplu. Vreau să evit uh, dumpingul juridic și vă spun direct ce vreau să spun prin dumping juridic. Dând țărilor puterea de plină de a defini cu tare lucru sau cu tare lucru, deci să definească cine este acoperit sau nu de aceste drepturi și protecții, deci, dând țărilor acest drept, nu vreau să ajung în situația în care excludem anumite persoane. De exemplu, în anumită țară, lucrătorul Deliveroo nu este lucrător și atunci nu este afectat de această directivă. Mie nu-mi pasă cum denumești persoana în legea ta sau în acordurile tale uh, colective. Dacă persoana este dependentă, și aici îi răspund doamnei McIntyre oarecum, uh, dacă presiunea respectivă este dependentă din punct de vedere economic, organizatoric și ierarhic, sau ierarhic, dacă există oarecare subordonare acolo, atunci persoana respectivă trebuie să fie acoperită. Și apoi denumirea pe care o dați la nivel național nu mă interesează. Astfel încerc eu să pun problema. Să nu avem o cursă către uh, Uh, cel mai mic numitor comun. Cum să dăm definiția în legislația națională ca să fim un pic șmecher? Nu, definești cum vrei, dar caracteristicile cuprinse în acea definiție, și aici îl spunea noi McIntyre, caracteristicile trebuie să fie foarte clare și cât mai puține. Deci dacă o persoană fizică are aceste caracteristici, atunci este acoperită de directivă. Astfel propun eu să mergem înainte. Doream să fie cât mai clar pentru toată lumea. Și pe mine mă îngrijorează, la fel pe, ca pe toată lumea, ca lumea să nu caute țapii spășitori sau uh, să nu fie acoperită. Am înțeles uh, foarte bine și cât de important este problema punerii în aplicare a negocierilor colective. Doamna de la GUE s-a referit la aceste lucruri și formarea, plata pentru formare și aici cred că vom ajunge în un acord. Vom lucra pe foarte multe aspecte, bineînțeles, nu vreau să mă refer la toate deocamdată. Colegi de la PPE, nu raportorii în umbră, au avut anumite intervenții importante, sunt de acord cu majoritatea și țin seama de îngrijorările, îngrijorările domnului Bach. agențiile de ocupare a forței de muncă. Angajator, angajatul depinde de acestea din punct de vedere economic, dar și din alte puncte de vedere. În fine, trebuie să analizăm chestiunile acestea. Voi prelua toate comentariile pentru că înțeleg că e vorba de o problemă delicată. Voi prelua toate comentariile și uh, Danute și ale tuturor. Bineînțeles, fără angajator nu există niciun fel de relație de muncă și angajatorii sunt importanți. Sincer vă spun, nu doresc să existe niciun fel de gimnastică juridică pentru a ieși cumva din acest cadru. Nici pentru IMM-uri nu trebuie să impunem prea multă rigiditate. Memoriile sunt importante în modelul nostru social. Ele trebuie să își facă munca cât mai bine, dar în același timp să nu abuzeze de toate aceste chestiuni și să respecte societatea. Sper că și muncitorii vor crede aceste lucruri, că îi respect foarte mult. Mulțumesc și comisiei pentru comentariile sale. Ei au spus că este onoare și o plăcere să lucreze pe acest dosar. Iar pentru mine nu este doar atât, este o datorie pentru societatea noastră, pentru alegătorii noștri. Putem face de toate în acest dosar, câtă vreme nu depășim uh, convingerile mele. Comisia a spus că dorește să lucreze pe acest dosar în așa fel încât să ajungă la o definiție europeană a lucrătorului, dar acest lucru va fi extrem de dificil. Eu prefer să ne concentrăm pe caracteristicile relației. Și apoi, cu timpul, la nivel național sau european, curțile, tribunalele să mai rafineze această definiție. Pentru că altfel vom constata că statele membre se vor opune și noi nu ne dorim să se opună. Este un prim pas către o piață a forței de muncă la nivel european, dar Haideți să facem acest prim pas. Primul pas însă nu trebuie să încalce principiile, principiul subsidiarității. Este foarte important în opinia mea. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Calvi-Chambon. Eh. Vă mulțumim foarte mult, domnule raportor. Le mulțumim de asemenea tuturor celor care au intervenit pe marginea acestui Subiect complicat, dar foarte important. Care e calendarul nostru? Urmează să votăm la comisie pe data de 18 octombrie. Asta înseamnă că mai avem încă timp uh, să discutăm aceste probleme, să găsim cele mai bune definiții și soluții. Acestea fiind spuse, iată a venit vremea pauzei de prânz, dar să ne amintim încă o dată faptul că ne vom reîntâlni la orele 15, nu 14.30, pentru a discuta uh, Fondul Social European Plus. Vom avea și o audiere sau un atelier pe tema aceasta. Sper că subiectul <laughs> este suficient de interesant pentru dumneavoastră pentru a reveni la orele 15. E vorba despre mulți bani, e un fond foarte important pentru comisia noastră. Uh, Rezultatele obținute de acest fond au fost foarte bune până în momentul de față, deci haideți să ne întâlnim, reîntâlnim la orele 15 pentru a discuta subiectul acesta. Mulțumesc!